Fine, I think we can start. Cred că putem începe. First item is the, uh... Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Doamna Luling cere cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că pe ordinea de zi de mâine avem votul privind raport privind îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii. Este un raport ce are obiectivul de a oferi recomandări Comisiei pentru modificarea textelor privind guvernanța zonei euro, pe care Comisia tocmai ni le-a prezentat. Comisia tocmai ne-a prezentat această propunere săptămâna trecută. Și chiar și raportorii sunt desemnați. de ce mai facem noi în aceste condiții? Pentru că noi continuăm un uh, exercițiu care nu mai are niciun scop. Este ridicol să discute Parlamentul la sfârșitul lui octombrie despre aceste recomandări către Comisie pentru producerea acestui text, când textul există deja. Eu propun de aceea să uh, retragem acest proiect de raport de pe ordinea de zi, pentru că, după cum v-am spus, uh, este fără rost. Acum uh, înțeleg că raportorii au fost deja numiți și că uh, e bine să studiem propunerile legislative ale Comisiei, dar nu are niciun sens. Mulțumesc! Filip Domnule președinte, trebuie să spun că înțeleg foarte bine comentariile lui Astrid Luling. Chiar și eu le-am făcut acum câteva luni, întrebând dacă mai are sens să uh, producem un raport care va fi votat după ce propunerile comisiei vor fi făcute publice. Și la vremea respectivă s-a hotărât să se meargă mai departe. Cred că atunci ar fi fost momentul să punem capăt procedurii. Am uh, muncit foarte mult la acest raport și cred că vom avea un raport puternic și care are potențialul de a ameliora propunerile comisiei. Așadar, eu aș spune că trebuie să <coughs> uh, încheiem treaba, să o ducem până la capăt și să votăm mâine și să votăm și în plenară. S-ar putea să uh, fie prea târziu și chiar este într-o oarecare măsură, dar uh, arată, de fapt, direcția pe care o va uh, urma Parlamentul în legătură cu acest text legislativ. Deci, sigur, haideți să nu acordăm acestui subiect prea multă atenție acum. Votăm, mâine votăm la plen și mergem mai departe. Doamna Luling, din nou. Domnule președinte, atunci când am discutat despre amendamentele pentru acest raport săptămâna trecută, am fost anunțați că vor fi și amendamente de compromis. Eu aș fi vrut să le studiez în timpul weekendului și nici măcar până acum nu le-am primit. Cum să votez mâine dimineață niște amendamente de compromis pe care încă nu le-am văzut? Este o, un mod de lucru care nu mi se pare corect. Și aș vrea să-i spun colegului meu că eu am fost 25 de ani membru într-un parlament național și niciodată nu s-ar fi făcut acolo așa ceva să votez niște recomandări pentru guvern într-un moment în care textele guvernului au fost deja depuse. Doamna um, Luling, um, Doamnă înțeleg, președintele înțelege acest calendar care se cam uh, suprapune parțial, dar acest lucru ne era cunoscut de mult timp. Și sarcina Președintelui Rompoi este de asemenea să se ocupe de chestiuni similare și au fost de acord ca în situațiile în care calendarul se suprapune, concluziile viitoare să ofere orientare ca, pentru cadrul uh, juridic. Și trebuie să spun că nu toate chestiunile sunt uh, menționate în uh, raportul FEO nu sunt exact același lucru ca cele din propunerea comisiei. Și am înțeles că chiar uh, domnul Feio, atunci când a, uh, a pregătit un amendament oral la raportul său pentru a lămuri situația. Ați spus că nu sunteți implicată, dar raportorii din umbră de la toate grupurile au fost implicați. Așadar, în acest caz, vom vedea ce se întâmplă. Nu știu ce reacție aveți, Însă această suprapunere parțială nu este o suprapunere totală a calendarului. Dacă așa este situația, atunci trebuie să ne uh, acordați timp să revedem și noi acest raport și să votăm un text solid care să aibă sens. am avea nevoie de două săptămâni ca să nu uh, facem eforturi zadarnice pe lângă comisie. Pentru că nu este de demnitatea unui parlament care se respectă. Dar poate am eu o atitudine greșită pentru că am fost prea mult timp membru într-un parlament național. Um, I think in that case în acest caz, eu aș sugera ca coordonatorii grupurilor politice să studieze problema, să vadă ce este de făcut cu acest calendar care se suprapune parțial. Am înțeles că chiar domnul Feio are de gând să depună un amendament oral. Dumneavoastră spuneți că ar trebui să amânăm votul, dar sunt motive să nu o facem și eu aș vrea să fiu practic și să-i rog pe coordonatori să se ocupe de această situație și să vadă care sunt amendamentele orale ale domnului Feio, ca să nu uh, amânăm votul inutil. So, unless there are, uh... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Would you like to comment, Mr. Gozes? Domnul Gozes, doriți să comentați? Mă scuzați, domnule președinte. În primul rând am venit cu întârziere și o să și plec foarte repede. Uh, pentru că negociez cu președinția și Consiliul wordingul precis al directivei IFM. N-am ascultat toată discuția, dar cred că raportul FEO merită să fie votat. Este rodul unei munci foarte eficiente, la care și-au dat acordul toate grupurile și nu cred că are sens să modificăm nimic. Îmi pare rău, domnule președinte, dar uh, nu pot să fac trei lucruri dintr-o dată. Uh, thank you, Mr. Gozes. In that case, uh... Mulțumesc, domnule Gozes. În acest caz vom continua, dacă nu cumva doriți să votăm acest lucru. Doamna Luling. Domnule președinte, celelalte grupuri trebuie să știe ce se face în acest caz. E, unii colegi nu au fost aici, dar eu am expus problema deja și sunt de părere că există două motive. Un motiv este că acest raport vine foarte târziu și uh, poate că ar fi bine să-l amânăm pentru că nu am primit compromisurile la timp. Și uh, apoi, al doilea motiv, coordonatorii poate că au avut textul, dar trebuie ca și membrii Parlamentului să vadă textele. Mie îmi place să văd textele, deși am încredere de plină în coordonatorul meu. Însă textele care ne-au fost promise, amendamentele de compromis, ne-au fost promise săptămâna trecută și nu au venit nici până acum. Nu sunt disponibile nici până acum. În plus de asta se vorbește de amendamente orale, dar eu în ce condiții o să votez mâine dimineață la 10.30? Vă rog să-mi spuneți. Pentru că mie nu mi se pare o treabă serioasă. Domnule președinte, cred că domnul Feio este cel vizat în această chestiune și el are niște probleme cu zborul, cu avionul său și eu vă propun să discutăm din nou această chestiune mai târziu și până atunci să continuăm cu ordinea noastră de zi. Fine. I think that's, uh... Da, cred că este o remarcă de bun simț și sigur că și coordonatorii vor fi informați în legătură cu această poziție. Cred că vor să discutăm acest lucru după această reuniune. Am niște comunicări din partea președintelui. În primul rând, participarea uh, președintelui Econ la o reuniune pe 4 octombrie la invitația președinției belgiene am fost la reuniunea ECOFIN în data de 1 octombrie și după acest schimb de opinii privind uh, noul peisaj reglementativ de pe ambele părți ale Atlanticului s-au discutat toate aceste chestiuni. Au fost reprezentate și băncile centrale, domnul comisar Barnier a fost și el prezent. Domnul comisar Barnier și președintele Riche au prezentat foaia de parcurs pentru implementarea uh, noii arhitecturi de supervizare. Doamna Bowles a reamintit tuturor părților implicate despre viitorul rol al ESMA în acest cadru legislativ. Apoi, comisarul Barnier a informat Consiliul ECOFIN în legătură cu evoluțiile recente din Statele Unite și în legătură cu implicațiile pe care le vor avea acestea asupra politicilor noastre. Pe acest subiect, doamna Bowles s-a referit și la calendarul pentru implementarea în Statele Unite a, ă, noi, al, a noi legislații privind produsele derivate. S-a vorbit și despre o audiere publică privind revizuirea și implementarea ajutorul, regulilor temporare privind ă, ajutorul de stat. Și aș vrea să vă amintesc că mâine, de la 3 după amiaza până la 6 după amiaza, va avea loc o audiere publică împreună cu comisarii Barnier și Almunia și cu uh, reprezentanții statelor privind revizuirea regulilor temporare privind ajutorul de stat adoptate ca reacție la criza economică și financiară. Foarte bine, vom trece acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Aici avem raportul Dincolo de PIB, măsurarea progreselor într-o lume în schimbare. Raportorul este Nicolaus Kuntis. Yes, you have the floor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, o să fiu succint. Textul avizului meu este de asemenea foarte scurt, asta deoarece în uh, comunicarea Comisiei trebuie să luăm în calcul și alți indicatori în ceea ce privește măsurarea economiei și anume să ținem cont de alte elemente dincolo de cele ce țin de PIB. Deci PIB-ul din, punctul, din punct de vedere statistic, este cel mai răspândit atunci când vine vorba de tratarea lui uh, astfel încât să ne dăm seama care este plus valoarea adusă de un stat membru și care este creșterea economică într-un stat membru. Dar, după cum subliniez în avizul meu, creșterea economică nu este un fenomen unidimensional. Adică nu se poate spune că trebuie să măsurăm doar un singur indicator în acest sens. Uh, există și elemente subiective, elemente ce țin de mediul politic și așa mai departe, elemente pe care noi și Comisia trebuie să le luăm în calcul atunci când este vorba despre măsurarea PIB-ului. Elementele economice sunt Aici văd că sunt luate în calcul doar elemente economice și nu sociale, cum ar fi vorba despre uh, rata ocupării și rata șomajului. Ei bine, în acest indicator nu se ține seama și de acești factori și acum Comisia ne spune că ar trebui totuși să existe o schimbare în acest sens. Problemele sociale și problemele de mediu ar putea să ducă la o diminuare a PIB-ului. Cu siguranță noi uh, apreciem faptul că Comisia dorește să sublinieze aceste aspecte și iată, discutăm aici despre cele cinci măsuri propuse de Comisie pentru a face progrese. În plus, țin să spun că cu toate că în ceea ce privește mediul și uh, în ceea ce privește mediul și în ceea ce privește aspectele sociale, trebuie să ținem seama de acești indicatori când vine vorba de măsurarea PIB-ului. Avem uh, un model capitalist, însă, care este axat pe profit și care analizează de aproape PIB-ul din punct de vedere economic, lăsând tot, ca tot ceea ce nu ține de acest aspect să uh, cadă pe planul 2. Avem așadar nevoie de o politică adecvată la acest capitol. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, doamna Eser, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Ciuntis sunt de acord cu faptul că inițiativa acestei comisii, inițiativa comisiei este foarte importantă, pentru că, iată, inițiază un dialog amplu pe marginea subiectului dat. Cred că este nevoie ca autoritățile publice și întreprinderile să ia, să țină mult mai mult seama de mediul social și impactul pe care acțiunile lor îl au asupra acestuia. Am ceva dubii legate de posibilitatea de a obține un singur indicator. Mai degrabă aș vrea să discutăm despre un set de indicatori. Subliniez totodată importanța datelor statistice credibile, pentru că, la urma urmei, Putem să avem niște indicatori excelenți, dar atâta timp cât statisticile pe care se bazează sunt nesigure, nu facem nimic. Cred că este așadar foarte important să avem date statistice bune pentru a reuși să ne bazăm indicatorii pe acestea. În al treilea rând, subliniez faptul că, în opinia mea, raportorul oferă o descriere simplificată oarecum a sistemului nostru economic, spunând că, în primul rând, țelul este profitul maximizat. Ei bine, cel puțin în țările scandinave pot să spun că avem un uh, model al bunăstării sociale axat, desigur, pe binele cetățenilor. Eu înțeleg perspectiva dumneavoastră, domnule raportor, însă poate că este prea mult spus faptul că se vizează maximizarea profitului. Dar sunt convinsă că vom avea o discuție fructoasă în ceea ce privește acest aviz și uh, sunt încântată să mă alătur acestei activități. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Epping are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că PIB-ul este un indicator foarte important, asta în economie și în viața economică. Arată care este performanța economică a unui stat și care este competitivitatea. Discutăm despre productivitatea muncii, despre salariile um, în termeni reali. Așadar, nu văd care este necesitatea acestui exercițiu. De ce trebuie să slăbim acum acest fenomen foarte bun? Pentru că ajungem să avem o economie de tip voodoo sau mai degrabă o expresie de tipul uh, fericire internă brută. Și cine este cel care câștigă de pe urma fericirii interne brute? Ei bine, Corea de Nord în uh, situația actuală. Și atunci haideți să punem intențiile noastre bune în date statistice. Când discutăm despre schimbarea uh, climatică, cum vom discuta despre acest subiect? Și uh, cum vom vedea cum este afectată o țară? Cum anume vom exprima acest lucru în date statistice? Cum rămâne cu incluziunea socială? În Franța există săptămână de lucru de 35 de, oră, de ore. Am spune că oamenii sunt foarte fericiți că trebuie să lucreze mai puțin. Însă, Iată că astfel s-a ajuns la o rata șomajului de 10% și oamenii sunt din nou nefericiți. Așa că unde este echilibrul la urma urmei? Dacă am avea un arhitect, domnule președinte, care ne promite să construiască o clădire pe baza calculului 1 plus 1 egal 3 numai pentru că așa sună mai bine și pentru că generează mai mult, atunci v-ar conveni să trăiți într-o asemenea construcție? Pentru că singurul lucru cu care vă treziți dimineața este acoperișul căzându-vă în cap. Așadar, ar trebui să ne concentrăm asupra faptului că, ast, mergând, procedând astfel, nu vom avea o economie funcțională la nivel european. Și la final, Comisia va acționa într-un basm care, odată transpus în realitate, va fi un dezastru total. Trebuie așadar să nu fim un teren de joacă la nivel economic. Singurii oameni care la ora actuală cred în basme sunt copiii și câteodată politicienii. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Domnul Curtaș, aveți cuvântul. Eu nu o să vă vorbesc despre bazme. Uh, eu cred că când autorul noțiunii de produs intern brut, Simon Kuznets, recunoștea că bunăstarea unei națiuni nu poate fi decât o, cu dificultate măsurată doar prin mărimea venitului național, nu cred că și imagina că vor trece trei sferturi de secol până când cinci laureații Premiului Nobel vor lucra la un set de propuneri pentru o evaluare mai corectă a performanței economice și a progresului social decât aceea asigurată de produsul intern brut. Acest indicator macroeconomic care neglijează calitatea produselor, nu măsoară creșterea economică sustenabilă și exclude, printre altele, economia de subsistență și pe cea subterană, munca în gospodărie și voluntariatul. Rezultatul muncii acestei comisii sintetizează în raportul Stiglitz propune îmbunătățirea sistemului statisticilor naționale, determinarea mai corectă a calității vieții și includerea dezvoltării durabile în calcularea indiciului progresului, progresului economico-social. Sunt elemente ce vor ajuta la o reflectare mai fidelă a realității și la un grad mai mare de predictibilitate, lucruri pe care, de care actuala criză economică și circunstanțele producerii sale ne arată că avem atâta nevoie. În acest context, cred că se impune să avem la nivelul întregii Uniuni Europene un sistem coordonat de măsurare a calității vieții, a gradului de sustenabilitate a creșterii economice și, nu în ultimul rând, a discrepanțelor sociale. Ar fi un semn că am învățat ceva din lecția recesiunii care ne afectează atât de mult. Mulțumesc! Thank you, Mr. Kutas. Uh, Philip. Mulțumim, domnule Cutaș. Filip Lambert. You cannot imagine how much I enjoyed those... Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult aceste dezbateri. Dar, cu tot respectul, țin să spun că la început eh, ați inițiat discuția Uh, discutând despre economie voodoo și așa mai departe și cred că v-ați angajat în retorică voodoo, dacă îmi permiteți. Așadar, aș dori să mi-aduc și eu contribuția la această dezbatere, spunând, în primul rând, că atunci când măsurăm PIB-ul, îl măsurăm de zeci de ani încoace și cu siguranță au evoluat măsurătorile, țin să spun că cu cât ai mai multe cazuri de Uh, neg- cazuri negative, cu atât acestea se reflectă în măsurarea PIB-ului. Este vorba despre bolile de, de cazurile de cancer, de accidentele de mașini și așa mai departe. Deci cu cât există mai multă distrugere, cu atât există mai multă nevoie de reparare. Și da, pentru că e nevoie să plătești pentru repararea daunelor, pentru cazurile de boală, pentru accidente și așa mai departe. Și lucrurile care sunt gratis nu sunt măsurate. Sublinez așadar că este nevoie ca în special aceste capitole datele să fie cât se poate de credibile și reale. Nu putem să recurgem la economie vudu și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Ceea ce măsurăm noi trebuie să fie făcut corect. Comisia cred că subliniază faptul că trebuie să începem, pe o cale relativ timidă, să analizăm nu doar un indicator. Și săptămâna trecută la ITRE am subliniat acest lucru făcând o comparație, pot să conduc mașina doar cu un indicator de viteză și pot să fiu foarte satisfăcut la final. Însă, iată că acum am și un indicator al consumului, lucru pe care tatăl meu nu l-a avut în trecut. Și acum că am și acest indicator, desigur că țin seama de acesta și desigur că acționez într-un mod mai inteligent, să zicem, la volan. Uh, un uh, șofer nu poate să fie atent la 10 indicatori deodată însă. Și atunci vreau să subliniez faptul că nu putem să ajungem la un, de la un singur indicator la 10, pentru că nu putem să le facem față din punct de vedere politic. Și atunci, în acest context, pentru a ne îmbunătăți tabloul de bord, ar trebui să venim cu doar câțiva indicatori în plus. Asta pentru că, la final, rezultatul depinde foarte mult de ceea ce măsori. Dacă vrei să țintești spre eficientizarea resurselor, atunci trebuie să începi să măsori resursele, evident. Și, de exemplu, iarăși vreau să spun aici că măsurarea schimbărilor climatice poate nu este un lucru bun. Ar trebui să măsurăm lucruri care sunt mult mai măsurabile. Dacă este să privim dincolo de PIB, atunci, într-o economie matură precum cea a noastră, și nu mă refer aici la China și la India, unde este foarte clar că dacă crești PIB-ul, ajungi să ajuți oamenii săraci. La noi, uh, țin să spun că situația este alta. Analizând datele, și nu datele oferite de economia Vudu, ci cele concrete, vom vedea că există o deconectare clară între creșterea PIB-ului și crearea de locuri de muncă, din ce în ce mai mare discrepanță între reducerea inegalităților și creșterea PIB-ului, și, din nou, o legătură foarte strânsă între creșterea uh, PIB-ului și utilizarea resurselor. Așadar, chiar dacă încercăm să decuplăm pentru eficientizare, întotdeauna relația dintre PIB și uh, utilizarea resurselor va fi una direct proporțională. Și atunci, în acest context, trebuie să analizăm toate aceste aspecte. Pentru că, încă o dată, spun că uh, exemplul dat de șofatul mașinii, dat prin șofatul mașinii, este foarte relevant în acest sens. Așadar, să nu vorbim despre foarte multe lucruri deodată, să vorbim în termeni concreți și să avem date credibile insist asupra faptului că aici Eurostat ar trebui să fie singurul organism care colectează date. Nu avem nevoie de încă unul, nu vrem încă unul, pentru că Eurostat are o istorie a lucrului bine făcut. Am văzut uh, lucruri care nu ne-au plăcut foarte mult despre Grecia, dar lăsând de o parte aceste lucruri, subliniez faptul că Eurostat este organizația statistică cu cea mai veche istorie la acest capitol și are o privire îndreptată către viitor. Ar trebui să solicităm Eurostat să colecteze date în ceea ce privește inegalitățile, acestea sunt măsurabile, ar trebui să cerem uh, măsurătorile pentru uh, consumarea resurselor și, mergând mai departe, am putea să facem și alte lucruri. Noi, uh, suntem, noi ne ocupăm de guvernanța economică a Europei în această comisie și noi dorim să avem un tablou de bord Săptămâna trecută, discutând cu comisarul Ren, am realizat că acesta este dispus ca de la 1 ianuarie 2011 să includă elemente ținând de aspectele sociale și aspectele de mediu în măsurarea pe tabloul de bord. Așadar, am putea încă dintr-o fază incipientă să avem măsurătorile inițiale nu neapărat să le utilizăm ca date concrete pentru guvernanță de la bun început, pentru că nu am ajuns încă acolo, ci ca să le tratăm ca date relevante pe viitor. Ar trebui să încurajăm acest demers. La urma mei, rezultatul, după cum am spus, depinde de măsurători. Încă o dată mai subliniez că mie mi se pare puțin bizar faptul că o asemenea recomandare vine de la Digi Environment, și ajunge la Comisia pentru Mediu. Nu sunt invidios, însă cred că măsurarea acestor aspecte ține de prerogativele Comisiei noastre. Dacă vrem să fim luați în serios, atunci acest subiect ar trebui să fie pe masa noastră de lucru. Pentru că altfel totul arată ca și cum am crea un sistem paralel pentru a uh, diminua procedura de măsurare. Eu sunt de părere că acest dosar ar trebui să fie al nostru pentru a câștiga în credibilitate. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și raportorului. Și încă un lucru cu ceea ce privește profitul. Da, am înțeles comentariul noastră când v-ați referit la simplificarea exagerată, dar menționez faptul că anul trecut am părăsit compania la care am lucrat și mărturisesc faptul că la acea companie doar profitul era măsurat. În industria financiară se întâmplă asta. Nu spun că toți politicienii procedează astfel gândindu-se la profit, dar acum economia de piață este uh, fără control și acum există un singur indicator, profitul. Și nici măcar nu este profitul pe termen mediu sau lung, ci profitul pe termen scurt, cel care a și generat criza. Nu cred că exagerăm făcând astfel de afirmații. Nu trebuie nici să curbăm profitul, dar trebuie să-l aliniem la un set de alte măsurători care sunt la fel de importante pentru noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnule Martin, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine că acum am ocazia să vorbesc după domnul Filip Lambert. Stimați colegi, încă o dată, vreau să vă dau vești din partea lumii de afară, cei care trăiesc uh, cu picioarele pe pământ și nu din uh, sălile Parlamentului. Cred că ați ascultat cu atenție ce a spus domnul Lambert, care și el, ca să spun așa, uh, este purtătorul de cuvânt al lumii reale. Și vreau să vă dau opinia din partea unui partid care reprezintă avize, păreri care sunt din ce în ce mai mult ilustrate în sondajele de opinie din regiuni mari ale Europei. Și vreau să vorbesc despre lucruri care într-o zi s-ar putea să fie, să se găsească în gura unui uh, cancelar sau unui prim-ministru. Această modalitate de a face cut și paste, de a lua informațiile ca atare și de a le duce într-o altă parte fără a le adapta, fără a le modifica, a funcționat timp de câtva timp. Dar s-ar putea să nu se mai întâmple așa. Nu mai putem să facem uh, ce spune uh, domnul Filip uh, Lambert și, cum spuneam, să luăm de aici și să mergem uh, să uh, îl lipim undeva în politicile naționale și să ne așteptăm să funcționeze. Chiar dacă am tot respectul pentru opiniile uh, mișcării dumisale politice, dar m-aș fi așteptat ca în avizul nostru de opinie să fim oarecum mai pragmatici, dar oricum lucrurile se mai pot uh, adapta. Oricum vreau să profit de ocazie ca să vă spun succint ce cred eu și să reiau unele dintre lucrurile pe care le-am spus în proiectul meu de aviz asupra uh, proiectului de ansamblu. Um. Și acum trec la germană ca să vă spun, dragi colegi, că pe atunci, din păcate, am, în sală au fost prezenți doar 2-3 colegi. Era vorba despre un subiect central și acum avem posibilitatea să ne implicăm pentru tineri, astfel încât să-i uh, integrăm în proiectul european. Dar se pare că acum este vorba aici despre cel mai plictisitor subiect, și anume statisticile. Dar datele statistice pot și ele să fie sexy. Am văzut exact uh, ce s-a întâmplat în cazul Greciei și pe viitor uh, Trebuie să vedem exact cum se mișcă lucrurile în ceea ce privește măsurarea bunăstării. De exemplu, dacă aterizați pe aeroportul din Bruxelles, vedeți uh, cu cât avangardă se mișcă ExxonMobil. Mereu uh, se atrage atenția asupra faptului că mereu se încearcă intrarea în noua dimensiune a creșterii. Și pentru asta avem nevoie, cam, pentru a avea măsurători concrete, avem nevoie de o bună uh, bază de date de exemplu, am putea menționa aici uh, statisticile privind durabilitatea la nivel european, date care ne oferă o înțelegere amplă asupra a ceea ce facem bine sau mai puțin bine la nivel politic, decizional. Avem posibilitatea de a lucra cu module și în acest sens propunerea noastră pe lângă modulul monetar, pe lângă cheltuielile privind mediul, pe lângă cele privind uh, serviciile și privind resursele, uh, privind uh, resursele de apă, de energie și așa mai departe, avem aici subiecte care sunt de mult pe masa de lucru. Am fost și eu în câteva grupuri de lucru la Eurostat în decursul carierei mele și ar trebui, vă spun eu, să utilizăm expertiza Eurostat și să avem discuții bazate pe subiecte europene, astfel încât să-mi spunem că am înțeles despre ce este vorba, am înțeles că pe plan individual nu mai putem face nimic, am înțeles că avem nevoie de indicatori privind bunăstarea, pentru a fi, desigur, competitivi în ceea ce privește situația uh, din uh, celelalte mari state. Dar, pentru a face acest lucru, sigur că totul costă și avem nevoie de personal competent. Aici, Verzi și au o poziție care nu este chiar în uh, complet acord cu cea vehiculată pentru că nu s-a ținut seama de un lucru. Dividendele de extindere în cer, în, de la comisie. După încheierea activităților, nu se poate ca în atâtea state, în ciuda faptului că procesul curge încă, să avem atâția funcționari și atâția experți care nu sunt utilizați. Cred că ar trebui să vedem ce putem face în această privință. Sigur că avem nevoie de experți, dar uh, în raport cu activitatea acestora este criticată foarte mult povara administrativă și birocratică. Bunăstarea, așadar, trebuie să fie prezentată într-o formulă inteligibilă. Și sigur că discuțiile pe acest subiect sunt cât se poate de aprinse. Chiar putem să scriem uh, bestseller-uri. Dar uh, ar trebui să nu uităm să vorbim despre progres mult mai, uh, în termeni mult mai specifici. Mulțumesc! încercați să fiți succinți pentru că mai avem încă un punct și încheiem. Da, domnule președinte, nu o să vorbesc atât de mult ca antevorbitorul meu, deși el a făcut câteva afirmații despre vers care par să fie interesante. Pare, se pare că verzii se duc către centru și este foarte bine acest lucru. Am văzut și uh, la raportul anual al BCE uh, și da, putem să Uh, vedem că v-ați îndreptat foarte bine către creștini democrați. Poate ar putea să <coughs> vedem exact ce se întâmplă în acest uh, sens. Nu m-ar deranja să se creeze o coaliție, cum a fost cazul în Frankfurt am Main, orașul din care previn eu, dar, provin eu, dar cred că deocamdată mai sunt lucruri de făcut. Domnul Martin are totuși dreptate. Au, fost, au existat foarte multe rezerve uh, în ceea ce este implicarea la nivel european, pentru că de cele mai multe ori se spunea e prea multă Europa aici, nu vă mai amestecați. Dar criza a arătat foarte clar că avem nevoie de date statistice credibile și avem nevoie de legitimarea Eurostat, astfel încât datele să fie colectate, analizate și să fie emisă o sentință care să fie tratată cât se poate de critic. Deocamdată, ideea de mai multă Europa presupune o poziție amplă uh, și, după cum am constatat la CRIS, este nevoie de așa ceva. Uh, în ceea ce privește mediul, în ceea ce privește durabilitatea, ei bine, cred că este un câștig faptul că ne-am implicat și dacă centrul, marele centru, la nivel politic, poate să fie făcut mai atrăgător, astfel încât să ajungem la un consens și să fim mai consolidați în poziția noastră, cred că este foarte bine să o facem și cred că putem să profităm de această poziție. Avizul dumneavoastră este bun și cred că putem să avem o bună bază de lucru, astfel încât centrul să fie stabilizat, centru care uh, include, sigur, verzii și pe ceilalți. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, Poate că nu este momentul să ridicăm această chestiune, pentru că, iată, avem criza și mereu ne întoarcem și de fiecare dată ne întoarcem la PIB, la discuția despre PIB. Dar această dezbatere continuă, la nivel academic, la nivel științific, Uh, deja de mulți ani. Toată lumea știe că PIB-ul nu este un indicator perfect. În ceea ce mă privește, Eurostat, în special în uh, colaborare cu OCDE, a lucrat foarte mult în ceea ce privește elaborarea de indicatori privind durabilitatea, privind uh, locurile de muncă ecologice și privind utilizarea resurselor. Nu cred că avem aici un subiect complet nou. Nu ar trebui să-l transformăm într-unul controversat, de vreme ce acesta a început să fie tratat uh, cu mult timp înainte de a fi preluat de instituția noastră. Ce ar trebui să facem, ar trebui să sensibilizăm opinia publică, să ne bazăm pe munca Eurostat în colaborare cu celelalte organisme, pentru că, la urma urmei, și ONU are un indice privind dezvoltarea umană și avem date statistice și Cred că ar trebui să sprijinim această poziție. Pe măsură ce, la nivel științific, um, problemele sunt cuantificate, ar trebui să încercăm să ne apropiem cât mai mult de ceea ce dorim noi să măsurăm în relație cu bunăstarea. Concluziile acum. Domnul Șuntis, aveți cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor mei pentru remarci. Încă o dată a fost confirmat faptul că această discuție purtată la nivel internațional are o bază validă. Avizul este succint pentru că a prezentat uh, pentru că am fost nevoit să prezint situația într-o singură pagină, după cum mi-a sugerat secretariatul. Ei bine, aici am văzut că intervențiile au fost pozitive și, desigur, ar trebui să mergem mai departe. S-a spus că PIB-ul este un indicator valid deocamdată și că nu ar trebui să ne complicăm viața. Însă, Deocamdată, din, deocamdată acest indicator nu mai reflectă realitatea așa cum ar trebui. Ce înseamnă acest lucru? Rămânem la indicatorii tradiționali pur și simplu? Pentru că, la urma urmei, acesta nu mai reflectă evoluția dinamică a creșterii economice, din păcate. De exemplu, am văzut ce s-a întâmplat în Grecia și nu doar acolo se spune că Uh, cifrele sunt pur informative. Să nu uităm că cifrele pot să arate bine, dar oamenii pot să sufere totodată. Așadar, în timp ce PIB-ul este în creștere, acest lucru nu se traduce neapărat prin bunăstarea cetățenilor. Ar trebui așadar să putem să facem o măsurătoare reală. Discuția de acum se axează pe faptul că datele privind bunăstarea cetățenilor și privind protecția mediului care are și ea dimensiuni sociale trebuie să fie luate în calcul în ceea ce privește politica economică și socială. Deocamdată avem o situație în care ar trebui să ne concentrăm asupra implicării unor date statistice ce țin seama și de aceste domenii adiționale. Și nu în ultimul rând menționez încă un lucru – Desigur că avem uh, și problema următoare. Cum putem să măsurăm toate aceste lucruri pe care ni le dorim a fi măsurate? Ei bine, se pare că există totuși know-how cu ajutorul căruia să putem să dezvoltăm noi indicatori. Poate nu atâția indicatori precum au sugerat unii colegi, dar cel puțin să reușim să cuprindem acea dimensiune asupra care am căzut de acord, o dimensiune care să ne ofere o imagine clară a dezvoltării economice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 octombrie, nu uitați. Considerentele vor fi adoptate pe 8 noiembrie și votul la Econ va fi pe 26 octombrie. Votul la Envi, Comisia Competentă în Fond, va fi între 29, octombrie și 29 noiembrie 1 decembrie, ajungând apoi la plenara din ianuarie 2011. Go now to, uh... Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi raportul anual 2009 al Băncii Centrale Europene, însă nu-l văd pe domnul Balț în sală, poate domnul Gozes, poate să ia cuvântul atunci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, colegul nostru Balț m-a rugat să vorbesc în numele lui astăzi, deoarece este în misiune în Statele Unite ale Americii cu uh, Fundația Adenauer. Ați primit raportul său, cred, El regreta că nu putea să fie prezent astăzi aici și m-a rugat să adresez mulțumiri tuturor celor care au uh, depus amendamente și mi-a spus că este optimist în ce privește găsirea unor amendamente de compromis care să țină cont de toate aceste propuneri trimise de colegi. Nu par să existe divergențe uh, mari de opinii în ce privește evaluarea raportului uh, BCE. Prin urmare, toate amendamentele par să fie acceptabile și cele câteva care ar putea să pună probleme ar putea fi discutate într-un cadru bilateral între dumnealui și autor. Dumnealui mai consideră că ar trebui ca acest raport să poată să fie votat cu o cât mai mare majoritate la Parlament. Și Așa cum am mai făcut-o și în alte uh, rânduri, domnul Balț îi invită pe raportorii din umbră să nu ezite să-l contacteze pentru a discuta despre versiunea finală a textului. Domnul Balț speră ca în timpul săptămânii uh, de la Strasburg să se poată ajunge la un compromis final, astfel încât votul să poată să aibă loc pe 26 octombrie. Iată elementele pe care m-a rugat domnul Balț să le comunic și acum am să iau notițe în mod atent uh, pentru a-i uh, comunica avizele colegilor. Vă mulțumesc! Președintele, dorește vreunul dintre raportorii din umbră să vorbească? Domnul Cutaș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, Gozes pentru faptul că a vorbit în numele domnului Balț. Eu am ajuns uh, la două amendamente de compromis uh, din, în urma discuțiilor cu domnul Balț, apropo de pactul de stabilitate și de creștere și despre un instrument pentru rezolvarea dezechilibrelor economice. Și în ce privește pactul de stabilitate și de creștere, ne dorim să există o mai bună coordonare la nivel politic și decizional. De asemenea, noi Vrem să arătăm că criza datoriilor publice uh, s-a dovedit a fi o sursă de probleme în timpul uh, recentei crize, de aceea uh, datoria publică și nivelul ei ar trebui supravegheat mai de aproape. În plus, sunt de acord cu amendamentele depuse de președintele nostru, domnul Siclună, care atrage atenția asupra riscului reprezentat de reducerile bugetare mai ales într-un moment în care economia încă nu s-a redresat. Și vreau să mai spun faptul că faptul că băncile ezită uh, să uh, acorde împrumuturi, așa cum spuneți în amendamentul 68, uh, poate să aibă un impact negativ și îndeosebi asupra um, IMM-urilor. Și ceea ce, bineînțeles, are repercursiune asupra economiei europene pe scară largă. De asemenea, așa cum spune domnul Lambers, cred că trebuie să ținem cont de diferențele structurale dintre economiile din zona euro și celelalte state membre, așa cum se precizează în amendamentul 76. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cutaș. Sofie, aveți cuvântul. Nu cerusem cuvântul, dar vă mulțumesc frumos. M-am uitat și eu rapid pe amendamentele care au fost depuse și cred că putem să fim de acord cu majoritatea pe altele le vom respinge, însă mai există câteva amendamente care stipulează faptul că atunci când eziți să faci reforme, reforme care sunt necesare, poți să compensezi acest lucru cu creșterea deficitelor naționale. Însă eu cred că acest lucru duce la o și mai mare indisciplină financiară și nu face decât să uh, slăbească pactul de stabilitate și de creștere. O, noi ne dorim exact contrariul. Cam aceasta ar fi, în rezumat, abordarea noastră. Suntem de acord și cu multe dintre amendamentele depuse de vers, unele dintre amendamentele dumneavoastră, nu toate, și suntem de acord cu amendamentele domnului Clute. You, uh, Mr. Mann, now. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă domnul Balț ar fi fost aici, l-aș fi întrebat câte ceva. Cu siguranță Jean-Paul îi va transmite întrebările mele. Sunt uh, de acord cu ce a spus Gverzi uh, la 51 în ceea ce privește BCE și investițiile mult mai mari pentru transparență. Ei bine, deja BCE face acest lucru. De patru ori pe an avem un dialog de monitorizare. Domnul Trichet vine în fața noastră de asemenea, din Consiliul Director vin foarte mulți reprezentanți când discutăm despre chestiunile monetare și au fost aici și la reuniunea din decembrie, au fost de fiecare dată când a fost nevoie. Deci s-au mișcat lucruri în acest sens. În ceea ce privește Uh, amendamentul 52. Știu că există mai multe grupuri politice care au spus că vor ca protocolul reuniunilor să fie deschis. Dacă analizăm îndeaproape situația, atunci vedem care sunt diferențele existente și cred că la final este bine să uh, existe un proces decizional uniform. Protocolul uh, reuniunilor și publicarea acestuia este un fenomen care presupune tratarea unor subiecte ce țin de independență. Dar să nu uităm că independența este deja un lucru dat. Și atunci spunem da transparenței, spunem da în fața răspunderii, dar în ceea ce privește publicarea proceselor verbale, ei bine, am dubii. Mă refer acum, în ultimul rând, la articolul 84. Înțeleg că se poate spune că este o problemă dacă euro este prea puternic <coughs> pentru industria de export, dar totodată să nu uităm că uh, avem și subiectul voi cei de afară, noi cei din interior. Deci trebuie să ne gândim la proprii cetățeni. Dacă euro are o anumită stabilitate, atunci totodată acest lucru înseamnă o încredere crescută a cetățenilor noștri în ceea ce se întâmplă aici cetățenii și când am introdus Uniunea Monetară, ei au spus, e bine, nu va, un, un, moneda unică nu va avea niciun beneficiu. Dar acum iată că putem să ne arătăm contrariul. Putem să avem șanse și pentru export, uh, Însă, mă scuzați, dacă sacrificăm uh, exportul pentru liniștea cetățenilor, nu cred că este foarte bine și trebuie să găsim undeva un echilibru între ceea ce se întâmplă la export și ceea ce se întâmplă cu întărirea euro pe plan intern. În rest, cu domnul Clute nu sunt de acord, dar cu celelalte amendamente sunt de acord și vor primi uh, votul din partea grupului meu. Văd că și domnul, oricum văd că domnul raportor Balți este dispus la compromis. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc, domnul Lambert are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Jean-Paul, îți voi vorbi franceză. În primul rând, e adevărat că am avut o discuție cu raportorul, domnul Balț, și, într-adevăr, sunt foarte multe domenii de convergență. Vreau să vă atrag atenția însă asupra două puncte. Se pare că domnul raportor uh, nu este de acord cu anumite amendamente depuse de noi, mai ales în legătură cu transparența. Am luat notă de ce a spus domnul Mann în legătură cu transparența proceselor verbale și până la un anumit punct pot să înțeleg raționamentul. Însă am o oarecare neliniște în legătură cu un lucru. Știți că Banca Centrală a practicat niște măsuri așa numite neconvenționale în ultimii ani, de când a început criza. Și știți că instituțiile financiare care au beneficiat de pe urma acestor măsuri neconvenționale au beneficiat de o formă de ajutor față de alte instituții care au gestionat situația mai bine, mai responsabil și nu au avut uh, nu au primit acest ajutor. Și știți, deci, că în cadrul dialogului monetar noi ne punem întrebări în legătură cu uh, efectele acțiunilor BCE în ceea ce privește level playing field, condiții egale sau politica concurenței. Până la urmă, Banca Centrală, prin acțiunea sa, poate că a uh, uh, tins să favorizeze niște bănci sau instituții financiare care au avut comportamente periclitate sau expuse la risc. Și tot ce dorim noi prin amendamentele noastre este puțin mai multă transparență în acest sens, în legătură cu natura acestor uh, instituții care au beneficiat de aceste măsuri și au o analiză din punct de vedere al concurenței al acestor, a acestor măsuri. Și ultimul lucru se leagă de ce a spus Sofie, din punctul nostru de vedere, e vorba de raportul anual al Băncii, Centrale. Nu e vorba de un raport anual legat de politica macroeconomică în Europa și am avut ocazia cu raportul FEIO să discutăm despre acest lucru și vom mai avea ocazia să o facem cu cele șase rapoarte legate de implementarea consolidării guvernanței economice a Uniunii Europene. Cred că nu trebuie să cădem pradă tentației de a discuta din nou toate subiectele de fiecare dată. Nu vrem, deci, să intrăm în analiza raportului de activitate al BCE. Cred că nu este locul aici să discutăm despre dezechilibrele din finanțele publice. Preferăm să ținem aceste chestiuni în afara raportului, pentru că vom mai avea ocazia să le discutăm. Mulțumesc! Um, Foarte bine. Vreau și eu să fac un mic comentariu încă o dată. Uh, ca și colegii mei, eu cred că raportul Balț este un raport bun și echilibrat și cred că amendamentele sunt foarte utile și sper să se ajungă la un acord ca să avem un text echilibrat și bun. Un lucru specific pe care l-am menționat eu se referă la rolul BCE în cadrul măsurilor de austeritate care au fost adoptate în multe state membre. Suntem cu toții de acord că măsurile de austeritate au fost necesare și că este nevoie de consolidare fin, uh, financiară pentru a calma piețele și că au fost uh, uh, situații foarte dificile, însă trebuie să fim conștienți de faptul că într-un moment în care economia este atât de slăbită și de fragilizată, măsurile luate pe scară largă în, în același timp în mai multe state membre necesită ca Banca Centrală Europeană să fie prezentă și să fie pregătită. Știm că ea are prea puțin spațiu de manevră, pentru că știm care este situația ei istoric. Însă trebuie să fim precauți, sau cel puțin Banca Centrală Europeană trebuie să ne asigure că are suficiente muniții ca să lupte cu efectele negative ce vor deriva din planurile de austeritate care vor fi luate pe scară largă asupra economiei și asupra locurilor de muncă. Yes, uh, Mr. Gozes, we want... Domnul Gozes, vă rog să trageți concluziile. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să spun fiecărui vorbitor că am notat cu uh, mare seriozitate toate elementele menționate și le voi transmite colegului Balț, care cred că va ține cont de ele foarte serios. Mulțumesc! Doamna Luling, domnule președinte, eu vreau să subliniez uh, cu tărie ceea ce a spus antevorbitorul dumneavoastră. Trebuie să evităm proastele obiceiuri de la Comisia pentru Drepturile Femeii, care are tendința supărătoare de a face rapoarte care sunt votate în 5 minute în plen și care se referă toate la același subiect, care se suprapun pur și simplu. Comisia noastră trebuie să evite această practică și de aceea am vrut și eu să intervin și de aceea am și spus ce am spus în legătură cu ordinea de zi. Cred că în acest raport nu trebuie să amestecăm ceea ce am spus în alte rapoarte și ceea ce vom spune în rapoartele viitoare referitoare la guvernanță. Și insist pentru că la Comisia pentru Drepturile Femeii sunt victimă a acestui prost obicei și totdeauna în uh, plenare încerc să mai îndrept uh, situația. Nu reușesc întotdeauna, dar într-adevăr trebuie ca această comisie să se ia în serios și să nu facă uh, la tot pasul aceleași reflexii în rapoarte diferite. Mulțumesc! Fine. So, uh, we just that... Mulțumesc! Vă amintim că votul la Econ se va desfășura pe 26 noiembrie și în noiembrie se va uh, discuta și în plenară. Vă amintesc că avem și dezbateri cu domnul Trișe pe 22 noiembrie. Cred că e foarte bine și putem merge mai departe. Punctul 6. Metode inovatoare de finanțare a, președintele rectifică. Unde este David? Am sărit, mă scuzați. Următorul raport este raportul privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime. Raportor, domnul David Casa, aveți cuvântul. Thank you, President. Yes, as everyone else knows in this. Mulțumesc! Cred că toată lumea știe în această sală că acum și începând cu 1993, statele membre sunt obligate de a avea o, sta, o rată a TVA minimă de 15%. În 1993, Comisia a propus o structură armonizată a taxei care ținea cont de trei cote de TVA, una uh, standard și una redusă și armonizarea acestor cote a fost aplicată de toate statele membre vechi. Însă a lipsit acordul politic, ceea ce a uh, împiedicat implementarea acestei inițiative. În loc de asta s-a introdus un sistem temporar de tranziție, care este în vigoare și astăzi. După numai puțin de patru prelungiri, acest sistem va expira la sfârșitul anului în curs. Comisia a propus să, ca el să se prelungească încă 5 ani. Acest sistem ar trebui să fie unul de tranziție, nu este adecvat pentru piața internă dintr-o, din foarte multe motive și ar trebui să avem un proces de consultare care să ne permită să înțelegem cea mai bună cale de progres în acest sens. Reprezentanții comisiei m-au asigurat că se va publica foarte repede o carte verde și că consultarea va începe foarte curând. Eu aș dori ca aceasta să uh, se desfășoare fără să uh, intervenim noi dinainte și să nu punem carul înaintea boilor. Această uh, consultare trebuie să se desfășoare în mod oportun și eficient. Trebuie să fie consultate părțile interesate și Parlamentul European trebuie să fie implicat cât mai repede. De asemenea, aș dori ca rezultatele consultării să și anume propunerile legislative ce vor decurge din ea, să fie implementate în cadrul mandatului actual. Și în acest scop am cerut Comisiei să-și prezinte propunerile legislative până la sfârșitul lui 2013. Domnule președinte, aș vrea să mă opresc aici. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră și să am un raport foarte bun. Um, Mr. Lambert. Domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că e după amiaza mea din partea verzilor. În legătură cu TVA, în primul rând, prelungirea regimului actual, minim 15%, trebuie să vă spun că sunt cu de, ac de acord cu mai multe lucruri spuse de raportor, în special cu două lucruri multele nișe de TVA pe care le avem în Europa. Știu că este întotdeauna plăcut să uh, bucure anumite categorii de alegători, dar la ora actuală ne confruntăm cu deficite bugetare enorme și suntem confruntați cu faptul că noi trebuie să fim solul care aduce vești proaste. Și i-am văzut, pe alegători săptămâna trecută pe stradă vești proaste pentru lucrători, spuneam. Dar nu cred că putem continua să favorizăm anumite sectoare industriale. Știți, reducerea de TVA pentru hoteluri și restaurante și așa mai departe în, anii, uh, în ultimii ani? Am făcut acest lucru în timp ce am cerut altor sectoare să facă eforturi semnificative și cred că trebuie să evităm astfel de situații. În al doilea rând, este vorba despre fraudă evaziunea fiscală, într-adevăr, ne, nu beneficiază de date clare, pentru că nu e declarată, evident, dar este estimată la 300 de miliarde de euro pe an în Europa. Și nu putem să continuăm așa, sigur că ar fi o prostie să credem că putem ajunge la zero, dar am putea să facem ca aceeași sumă să se înregistreze în 5 până la 10 ani. Astfel s-ar genera venituri semnificative pentru guverne și știm câtă nevoie avem uh, de aceste venituri, fie și numai pentru a finanța cercetarea, inovarea și educația pe viitor. Evaziunea fiscală în domeniul TVA este principala cale de evaziune fiscală în Europa. Sunt de acord că nu trebuie să punem carul înaintea boilor, din punctul de vedere al reformei, dar cred că ar fi bine ca și comisia noastră să găsească o bază politică pentru a indica în ce direcție credem noi că trebuie să meargă reforma TVA. Nu cred că putem ajunge la un acord politic între toate familiile politice de aici, dar cred că la un moment dat va trebui să uh, acționăm noi și să nu mai așteptăm să vină Comisia cu propuneri. Să contribuim la uh, crearea viitorului și nu doar să stăm să se întâmple. Mulțumesc! Domnul Thaler de la SND. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Aici este vorba de prelungirea dispozițiilor temporare referitoare la perioada în care cota minimă de TVA standard se aplică. Această prelungire menține situația actuală satisfăcătoare referitoare la cota standard a TVA, este o chestiune tehnică și nu necesită o analiză de impact. Propunerea nu face decât să prelungească perioada în care se aplică o prevedere existentă, de aceea măsura este proporțională cu obiectivul urmărit. Propunerea nu implică costuri financiare pentru Uniunea Europeană și nici o povară nouă financiară pentru întreprinderi sau consumatori. Însă, cu toate că în general suntem de acord cu uh, avizul propus, vreau să subliniez acum că, în ciuda ameliorărilor diferi, de diferite tipuri, sistemul actual al TVA suferă de probleme și de uh, poveri administrative foarte grele ceea ce necesită o reevaluare în funcție de noile realități economice, dar și de noile tendințe din domeniul evaziunii fiscale, care reprezintă noi provocări. De aceea, sper ca Comisia să evalueze aceste noi realități și să vină cu o nouă strategie a TVA în cadrul unei armonizări fiscale adecvate. În același timp, prelungirea nu trebuie să devină o descurajare în sensul obținerii unui cadru definitiv cât mai repede, înainte de expirarea prelungirii. Cred cu tărie că raportul Monti privind o strategie unică de piață trebuie să reprezinte o orientare în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc, Ole Schmidt! I, I fully support Mr. Karzai. Mulțumesc, sunt de acord cu domnul Karzai. Cred că nici nu am lucruri de adăugat. Tot ce aș dori să spun este că în 99, când m-am alăturat Parlamentului, domnul Wolkenstein a încercat atunci să relanseze sistemul TVA și a fost învins. După cum știm, acest dosar este foarte dificil și foarte complex. Eu cred că cota TVA, prin deciziile politice, încearcă să manipuleze cetățenii astfel încât să ia deciziile consumeriste potrivite, dar și eu am, și, și eu am fost învins la nivel politic încercând să intervin aici. Sunt de acord cu domnul Lambert în ceea ce vește taxa TVA redusă pentru uh, restaurante, pentru hoteluri, dar să nu uităm că verzii de acasă, din uh, țara noastră, vin și propun acest lucru și cred că este o idee foarte bună. La fel și prietenii mei de acasă cred că este o idee foarte bună. Întrebați pe proprietarii de restaurante și hoteluri. Vedeți ce părere au ei. Uh, consumatorii, la urmă urmei, nu vor avea niciun beneficiu. Și în concluzie, spun doar că ar trebui să transmitem un mesaj puternic Comisiei. Comisia trebuie să facă ceea ce a făcut domnul Bonkenstein. Dar, sigur, dragi colegi, trebuie să oferim și noi sprijin. Data trecută nu am făcut-o. Rezultatul noi formule, noi scheme de calcul a cotei TVA, Bolkenstein, presupunea uh, uh, calcule care ofereau mult mai multe posibilități statelor membre, astfel încât să aibă noi invenții în ceea ce privește TVA-ul. Așadar, îl sprijin pe deplin aici pe domnul Casa. Mulțumesc, domnul Luling, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau la rândul meu să-l felicit pe domnul Casa și să-i spun că sunt de acord cu poziția dumnealui și anume că trebuie să prelungim până pe 31 decembrie uh, regimul actual. Știm cu toții că nu este un regim ideal. Atunci când am fixat o cotă minimă în 1993, știam deja că datorită concurenței fiscale, cotele maximo se vor uh, uh, apropia, dar acest lucru nu a avut loc și statele nu au făcut decât să profite de situație pentru a tot mări această cotă. Eu uh, am fost martora și a propunerilor comisarilor Bolcășa și a comisarului Covaci și am văzut uh, toate propunerile pe care le-au făcut pentru uh, noi cote de TVA, fie ele mai mari sau mai mici, că era vorba despre cotele pentru sectorul uh, restaurației, pentru in, uh, construcții, pentru tutun și așa mai departe. Și toate aceste propuneri nu au rezolvat uh, situația din uh, diferitele state membre, pentru că știm că fiecare stat are propria sa cultură în domeniul taxelor și impozitelor și în plus, nu trebuie să uităm că atunci când uh, prelevăm prea multe taxe, nu mai avem de unde să le prelevăm sau că uh, dacă vrem să avem măsuri bune de luptă împotriva evaziunii fiscale, de asemenea trebuie să avem un regim de impozitare adecvat. Știu că am purtat discuții care au rămas în, ar, în anale apropo de directiva Bolkenstein sau atunci când s-au propus uh, cote reduse de TVA pentru serviciile cu o mare densitate a mâinii de lucru. Uh, soția sa i-ar fi spus tu a, uh, a, uh, ai propus reducerea cotei TV aplicată a, uh, serviciilor de coafură și frizerie, dar eu când m-am dus din nou la coafor nu am resimțit că prețurile ar fi scăzut din potrivă. Și atunci el a răspuns, dacă nu și um, coaforul ar fi răspuns, dacă nu s-ar fi redus cota de TV, ar fi trebuit să îmi cresc tarifele, măcar așa am putut să le păstrez ca înainte. Și putem să vedem uh, Uh, cum s-a, cum s-a resimțit impactul reducerii cotei TVA pentru restaurante. La Strasburg, de exemplu, puteți să vedeți în meniuri unde anume s-a redus prețul datorită reducerii cotei de TVA. Pe de altă parte, lucrurile se pot complica mult, ca de exemplu în Germania, unde nu mai știi cum să citești o factură. Dar să spunem că asta ține de competențele și de suveranitatea Republicii Federale Germane. În concluzie, sunt uh, de acord cu ce spune domnul raportor și consider că nu trebuie să facem aici uh, un talmeș-balmeș între uh, cotele de TVA și lupta împotriva evaziunii fiscale și prelungirea regimului tranzitoriu. Cred că nici nu ar trebui să-l mai numim regim tranzitoriu, pentru că ar trebui să ne uh, uh, să acceptăm ideea că între timp a devenit un regim definitiv. Și de asemenea nu trebuie să dăm uitării faptului că atunci când vorbim despre perspectivele financiare din 2013 încolo, se va răpune pe tapet chestiunea resurselor proprii și una din resursele proprii, se știe foarte bine, este TVA-ul. Vă mulțumesc! Domnul Sicluna acum. Doamna Sasian. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Isaia, mă scuzați. Și eu sunt de acord cu propunerile domnului Caza, mai ales în ce privește IMM-urile și în ce privește reducerea povarei birocratice. Am însă două observații de făcut. Cota TVA poate să fie o povară, mai ales pentru acele servicii unde se folosește multă mână de lucru. Și atunci când este vorba despre servicii care folosesc surse externe, pentru ei cota, cota redusă de TVA nu are practic un impact în realitate. Deci, nu știu dacă ați putea să vă gândiți și la această uh, situație a unei uh, extra taxe TVA de care suferă anumite IMM-uri. Domnul Sicluna, nu știu dacă dorește cineva de la Comisia Europeană să ia cuvântul să le vorbească despre viitoarele planuri de reformă ale cotei de TVA. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a sublinia faptul că e vorba despre o propunere cu caracter tehnic din partea Comisiei Europene. Ne dorim să prelungim pentru o perioadă de încă 5 ani cota uh, standard de TVA. Nu vrem să relansăm o discuție despre viitorul regim TVA sau despre um, știu eu ce strategie. Tocmai din această cauză, Comisia și domnul comisar uh, Șemeta a declarat că Comisia va publica o carte verde înainte de sfârșitul acestui an, care carte verde va uh, uh, încerca să dezbată despre toate aspectele legate de TVA, mai ales operațiunile intracomunitare și cota TVA. Personal, sunt oarecum mirat și chiar găsesc că este prematur să avansăm data să fie aceasta respectiv 31 decembrie 2003. Mi se pare că acest lucru este cu atât mai prematur cu cât Cartea Verde va fi publicată abia la sfârșitul anului și apoi consultarea și studiul de impact va dura pe puțin șase luni de zile. Ca să nu mai vorbim despre durata procedurii legislative uh, la um, Parlamentul European, poate de aceea, pentru a, a da mai multă certitudine juridică operatorilor economici, cred că trebuie să mai ținem data de 31 decembrie 2015. Vă mulțumesc. Caza, want to conclude? Domnul Caza, doriți să trageți concluziile? Yes, uh, I, I've listened. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am ascultat cu mare atenție comentariile colegilor și, uh, de fapt, acest raport se referă la două lucruri. Primul lucru, și suntem de acord cu aceasta se referă la extinderea acestei perioade, deci cu încă 5 ani. În al doilea rând, este vorba de propunerea de către comisie de un nou document în domeniul TVA și dacă comisia va face o nouă propunere, trebuie să fim consultați și trebuie să uh, ne exprimăm părerea în legătură cu TVA. Sigur că în legătură cu datele putem să uh, Uh, fim de acord, putem să ne modificăm noi propunerea, însă Comisia trebuie să fie în permanentă consultare cu Parlamentul European inclusiv, și cu toate părțile implicate, inclusiv cu sectorul uh, afacerilor. ca să se evite situații problematice pe viitor. Deci, mulțumesc, domnule președinte. Încă o ultimă remarcă. Delegația malteză organizează săptămâna Maltei uh, Totul este gratuit, inclusiv vinul. Sunteți cu toții invitați cu mare drag. Vă mulțumesc! Domnule Caza, eu ca președinte nu sunt obiectiv, deci uh, nu mai comentez. Calendarul, avem un termen de depunere pentru amendamente, 8 octombrie. Acestea vor fi discutate pe 26 octombrie, votul la Econ 9 noiembrie și în plenară raportul va merge în noiembrie sau chiar în decembrie. E posibil să alunece. Bun. Cred că Vom încheia aici, e ultimul punct pentru astăzi. Mâine dimineață la 9 continuăm cu punctul 6. Măsuri punctul 7 va fi discutat tot mâine. Vă amintesc că votăm la 10.30, deci nu uitați cartelele de votare. Mulțumesc! Survive. The first whole session like that. Thank you for the help. Much appreciated.